și de aceea voi reformula ceva mai precaut. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, tuturor uh, secretariatului, tuturor comisiilor pentru excelenta cooperare. Am sperat să ajungem la un bun sfârșit al lucrărilor, dar încă n-am ajuns acolo. Raportul uh, atinge problema diferitelor tipuri de titluri de valoare. În principiu, uh, este posibilă obținerea unei compensații din partea Uh, statului în caz de înșelăciune, gravă neglijență și alte câteva cazuri specifice. Însă nu se aplică și cazul în care acțiunile uh, își pierd din valoarea lor. Deci, dorim mai întâi să avem un prag de 100.000 de euro pe investitor, indiferent de statul membru. Da? Deci, aceeași uh, compensare în toate statele membre. Pentru că azi avem uh, state cu 100 de mii, cu mai mult de 100 de mii, dar avem și uh, state cu 50 de mii de euro, cum ar fi Regatul Unit și Franța. Nu vrem să uh, scădem pragul pentru a nu înăutăți situația în cel mai multe țări. Dar și pentru investiții avem nevoie de aceeași protecție ca și pentru tranzacțiile bancare obișnuite. Și de aceea dorim să acoperim și acele cazuri în care se dovedește în instanță că organismele de plasament au oferit o uh, consiliere uh, falsă sau uh, viciată și atunci trebuie să existe o compensare Eh, vă dau un exemplu. Eh, vine un, un, un consilier de investiții și eh, convinge un cuplu de pensionari să investească în fonduri extraordinar de riscante. Deci nu putem ca la sfârșitul unor tranzacții extrem de riscante să fie contribuabilul iar acela care plătește nota de plată. Tocmai de aceea trebuie să existe un fond ex ante Eh, prin care să se poată interveni și eh, în loc de 10 ani vrem să avem un termen de 5 ani orientându-ne după riscul potențial al unei uh, întreprinderi. Titlurile de valoare uh, din fondurile cu risc crescut trebuie să participe cu o proporție mai mare. Comisia dorește un mecanism automat uh, prin care se pot uh, face împrumuturi din toate statele membre. Pentru a nu uh, exista riscul subfinanțării, dorim ca acest mecanism să nu fie activat înainte ca toate statele membre să-și fi creat acele fonduri. Iar apoi, aceste sisteme trebuie să ajungă la nivelul finanțării prescript. Apoi, Comisia trebuie să verifice dacă este oportun sau nu să fie incluse și OPCVM-urile, pentru că noi considerăm că acest lucru mai trebuie examinat odată pentru a vedea dacă într-adevăr este un lucru fezabil. Da? Nu vrem să mai avem uh, uh, scandaluri de genul uh, Madoff sau altele asemănătoare. Tocmai de aceea uh, trebuie să vedem dacă putem sau nu să extindem domeniul de aplicare și asupra uh, sectorului asigurărilor. Trebuie să existe uh, Uh, obligații foarte clare pe, pentru investitori și ESMA și Comisia trebuie să fie informate în legătură cu uh, tranzacțiile la nivel uh, național. Protecția investitorilor este importantă pentru stabilitatea financiară. Eu mâine voi avea nevoie de un vot foarte clar din partea Parlamentului și sper că mă veți susține pentru ca noi să putem relua cât se poate de repede negocierile cu Consiliul. Domnul Comisar Barnier. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea în primul rând să-i uh, mulțumesc din inimă domnului Ole Schmidt și Comisiei Econ, doamnei Sharon Bowles, pentru semnalul foarte ambițios și clar pe care îl trimiteți cu acest dosar important, domnule Schmidt, din partea Parlamentului. Întărirea acestor sisteme e o piesă dintr-un sistem curent care conține și garanția de depozite și, garan- și cartea albă privind uh, garantarea asigurărilor. E un pachet complet adoptat de comisie în urmă cu un an de zile, o reacție importantă din partea noastră în cazul crizei. Investitorii de acest fel sunt printre actorii cei mai importanți din sistemul financiar și sunt și printre primele victime ale crizei și de aceea nu e doar corect să îi ocrotim și concetățenii noștri nu ar înțelege de ce nu am face asta. E și logic. O investiție sigură înseamnă să fii liniștit, să știi că vei fi compensat în caz de fraudă sau de erori operaționale care ar duce la dispariția titlului. Indemnizația investițiilor restaurează, restabilește astfel încrederea în sistemul financiar. E un învățământ pe care l-am tras și, de asemenea, asta va duce la materializarea unei adevărate pieți interne a serviciilor financiare. Și prin această logică, colegiuitorii, pe baza propunerii comisiei, au uh, adoptat prima directivă în 97 privind uh, indemnizarea investitorilor. Era o directivă utilă, însă trebuie îmbunătățită, ceea ce facem astăzi împreună. Eu de foarte mult timp am dorit să avem o politică de prevenire. Întotdeauna e mai ieftin să previi decât să vindeci, ca și în alte domenii, cum ar fi ecologia. Deci e important să existe mecanisme de prevenire și de aceea îmi doresc să existe acest uh, mecanism de garantare a investițiilor. Domnule Schmidt, sunt de acord cu abordarea ambițioasă din raportul dumneavoastră. În ceea ce privește prefinanțarea, acordul la care s-a ajuns e ceva foarte bun. Pentru noi, pentru comisie, e o condiție sine qua non pentru ca sistemul să fie credibil. De ce să ai un nivel de acoperire ridicat dacă nu există fonduri disponibile în cantitatea suficientă? Și să spui că poți aduna banii în funcție de nevoi e destul de iluzoriu, după părerea mea. Un al doilea lucru, domnule Schmidt. În ceea ce privește alinierea nivelului de acoperire la 100.000 de euro, așa cum ați propus, sunt dispus să accept asta. Noi am propus 50.000 de euro, deci mai puțin decât pentru garantarea depozitelor din sectorul bancar, deoarece riscurile pentru stabilitatea financiară sunt mai uh, ridicate în acest al doilea sector. Mă gândesc, de exemplu, la faptul că uh, oamenii ar putea să-și uh, scoată bani imediat cu toții în masă, așa cum s-a întâmplat cu Northern Rock în 2008. Însă eu țin cont de faptul că propunerea dumneavoastră e mai ambițioasă. Salut de asemenea faptul că Parlamentul uh, menține mecanismul de împrumuturi reciproce între fonduri. E important, deoarece astfel vom avea o abordare economică mai armonioasă, mai uh, reciprocă pentru a face față crizelor. Domnule Schmidt, bineînțeles că există anumite elemente asupra cărora putem discuta mai mult. De exemplu, dumneavoastră ați reamintit în intervenția dumneavoastră că extinderea acoperirii la OPCVM-uri e ceva firesc, dat fiind că e un uh, produs foarte atrăgător pentru investitorii în detalii. Eu țin cont de faptul că dumneavoastră doriți să se reexamineze asta în, cazul, în cadrul uh, revizuirii directivei OPCVM, deci peste câteva luni. Deci puteți conta pe sprijinul Comisiei. În ceea ce privește reducerea prefinanțării la 0,3%, ar trebui să fie foarte bine evaluată dacă vreți ca într-adevăr acoperirea să fie de 100.000 de euro. Deci, doamnelor și domnilor, dacă creștem acoperirea și reducem finanțarea, e clar că putem pune sistemul într-o situație de uh, dificultate, în mod potențial. De asemenea, am câteva îngrijorări în ceea ce privește introducerea unui amendament privind acoperirea sfaturilor uh, greșite, acele bad advice. Sunt de acord cu dumneavoastră. Finanțele reprezintă un domeniu foarte complex în care mulți șarlatani au abuzat de consumatorii care nu sunt atât de bine informați. Însă, să nu uităm că aici E vorba mai degrabă de directiva MIFID, a cărei încărcare duce la uh, uh, tragerea la răspundere. Și e clar că putem să ne gândim la un număr mai mare de situații în care ar trebui să acționăm fondurile de indemnizație fără ca finanțarea să fie revizuită. Deci, domnule Schmidt, Conceptul acesta de bad advice e destul de nesigur, după părerea noastră, și ar putea duce la divergențe de interpretare foarte importante între țări și ar duce la fragmentarea pieței, după părerea noastră. De aceea ne e greu să acceptăm introducerea acestui concept în text. Însă, pe ansamblu, domnule Schmidt, vă mulțumesc încă o dată pentru munca excelentă pe care ați făcut-o dumneavoastră și raportorii și coordonatorii după părerea mea, e important să vedem că avem o viziune comună în ceea ce privește acest uh, dosar, care vine cu o soluție ambițioasă, europeană, și să nu uitați semnalul pe care îl transmiteți statelor membre. Important ca acestea să aibă cât mai repede o abordare generală și contez pe președinția poloneză care sunt sigur că va face toate eforturile pentru a convinge și țările care încă nu sunt convinse de utilitatea acestei abordări europene pentru investitorii în detai. Orice acord trebuie să prevadă o acoperire suficient de ridicată, o prefinanțare credibilă și un acces ușor la indemnizări. Deci, în acest sens, ne îndreptăm la raportul Schmidt și vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar. Acum, domnul Bodu de la Comisia Juri. Un minut. Thank you. Functioning of Mulțumesc. Funcționarea schemei de compensare a investitorilor a fost îmbunătățită și aliniată la standardele privind schemele bancare. Trebuie să menționez că nu putem să punem un semn de egal între tratamentul investitorilor de pe piețele de capital și de deponenții din băncile comerciale. Deși ambele categorii trebuie protejate, protecția investitorilor în valori mobiliare trebuie să țină seama de riscurile asumate de aceștia din urmă. Deci cred că nu este o idee bună să creștem pragul la 100.000 de, de euro, pentru că aceasta ar pune o povară prea mare asupra brokerilor și dealerilor. Salut introducerea sistemului de creditare între scheme și sper că Parlamentul va menține amendamentele mele cu privire la amânarea atingerii pragului de garantare de către România și Bulgaria pentru a respecta termenii tratatului de aderare. Mulțumesc. Acum uh, vorbitorii în numele grupurilor politice. În primul rând, domnul Gozes, timp de două minute. Merci, madame le président, monsieur le commissaire. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Obiectivul este să protejăm investitorii privați împotriva practicilor frauduloase. Acest text va consolida, are obiectivul de a crește încrederea după o criză în care investitorii în detai au fost uh, cei mai vulnerabili și au fost și primele victime. Trebuie să ne dăm seama că acest text organizează o indemnizație în ultimă instanță. E o indemnizare, deci în ultimă instanță, și de aceea comisia noastră, în unanimitate, a votat pentru acest raport care dorește o armonizare maximă a regulilor și care dorește să crească plafonul de acoperire la 100.000 de euro. În ceea ce privește OPCVM-urile, Comisia a considerat că trebuiau luate măsuri de protecție a investitorilor, însă aceste produse atât de deosebite avea nevoie de niște reguli uh, în cadrul Uh, revizuirii directivei OPCVM. Și de aceea Comisia noastră i-a cerut Comisiei Europene să facă un studiu pentru a vedea care sunt avantajele și dezavantajele extinderii la OPCVM-uri a câmpului de aplicare a acestei directive privind indemnizațiile pentru investitorii privați. Acum Consiliul va trebui să ajungă la o înțelegere pentru ca ceea ce am votat noi în prima lectură să poată deveni un text cât mai repede aplicabil. Și vă reamintesc, pentru europeni, pentru investitorii privați, există astfel și un sentiment sporit de apartenență la Uniunea Europeană. Și asta înseamnă o protecție echivalentă pentru toți. Vă mulțumesc! Acum, în numele socialiștilor și democraților, doamna Berez, tot două minute. Mersi, madame la Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, această revizuire a directivei privind sistemul de compensare a investitorilor este, merge pe cursul crizei și scandalului Madoff, care a lovit din plin uh, pe unii dintre micii investitori europeni. Așa cum ați spus și dumneavoastră, aceasta vine în paralel cu revizuirea directivei privind depunerile de garanții bancare și instituirea unui echivalent în domeniul asigurărilor. Pentru noi, acest lucru este foarte important și, de altfel, aceasta ne-a îndrumat să cerem creșterea plafonului la 100 de mii, pentru că sectorul era de în acest sector nivelul era de 25 de mii. De ce să facem această decuplare? Pentru că vrem ca europenii să-și diversifice benefice economiile în condiții de siguranță și vrem să favorizăm de asemenea investițiile care vor fi utile pentru a finanța nevoile de investiții pe termen lung. Ați spus că acea sintagmă de bad advice se referă la mifuri, dar Tocmai de acolo ne-am inspirat și am introdus această prevedere și aici. Credem că și în acest text avem nevoie de acest concept util care a fost introdus în directiva MIF. Noi nu spunem contrariul, din potrivă, vă cerem să profităm de ceea ce există în directiva MIFID. În ceea ce privește situația OPCVM-urilor, toată lumea a spus că nu vrem ca cei care dețin astăzi OPCVM-uri să se regăsească într-o situație mai puțin favorabilă decât investitorii care sunt în afara acestui sector, pentru că până la urmă aceste produse de economie reprezintă o valoare adăugată reală pentru piața europeană. În încheiere, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că acest text s-ar aplica și colectivităților teritoriale și în cadrul crizei am văzut cât de mult sunt acestea afectate. În votul său de mâine, Parlamentul European vă va cere să vedeți în ce uh, condiții de asigurări am putea să asigurăm o utilitate mai mare de finanțare a acestui fond ex ante. Domnule comisar, ați spus că cetățenii nu ar înțelege un eșec în acest domeniu, dar noi contăm pe un vot puternic al Parlamentului mâine și pe presiunea dumneavoastră ca Consiliul să deblocheze această situație. Se pare însă că nu dorește să avanseze atât de repede pe cât ne dorim. Doamna președinte, mi-e teamă că trebuie să vă spun că suntem foarte presați de timp în această seară, așa că vă rog să vă încadrați în timp. Domnul Giegold, vă rog, din partea verzilor. Domnule Schmidt, uh, stimate colegi și colegi, vă mulțumesc pentru excelenta colaborare și pentru poziția pe care ați reprezentat-o și ați prezentat-o aici. E, avem nevoie de această directivă pentru a crește protecția consumatorilor pe piața financiară, pentru că uh, Uh, am văzut că uh, se poate ajunge la scandaluri foarte mari și această directivă este tocmai consecința acelor uh, scandaluri. Pe scurt, vreau să reamintesc două puncte care nu au fost tocmai consensuale. Domnule Barnier, ați vorbit despre bad advice, sfatul greșit. Aici se discută despre oportunitatea includerii acestui bad advice în text. Nu vorbim despre probleme la definirea conceptului de sfat greșit, dar dacă uh, se uh, evidențiază că uh, într-adevăr o întreprindere sau un agent a furnizat acest sfat greșit și nu poate fi tras la răspundere pentru că deja se află în faliment, atunci de undeva trebuie să apară o altă soluție de protejare a investitorului. Tocmai de aceea a fost consultat și Econ Uh, pentru această uh, a acestei probleme. De aceea, domnule uh, Barnier, vreau să vă rog să, vă, să mai reflectați asupra poziției dumneavoastră și poate să reveniți asupra ei. Eh, trebuie să știți că există deocamdată o minoritate eh, care blochează în Consiliu eh, inițiativa noastră. Între acestea se află și Germania și vă rog pe dumneavoastră și rog și Consiliul și această minoritate care deocamdată blochează actul legislativ să-și regânde, regândească poziția. Mulțumesc că trecem la intervențiile spontane. Domnul Kamal. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc și domnului comisar. Medov e citat de multe ori ca motivul pentru a lua aceste măsuri, însă dacă să ne gândim la afacerea Medov, SEC-ul în SUA a fost avertizat de mai multe ori, deci aveau uneltele la dispoziție, însă au ales să nu le folosească. Ce mă îngrijorează pe mine la această directivă este faptul că se creează riscul moral și se încurajează investitorii să nu facă acea due diligence, știind că vor fi compensați pentru o decizie proastă și de aia trebuie să fim foarte atenți. Le mulțumesc celorlalte grupuri pentru faptul că a acceptat amendamentul meu privind transparența. Cred că e important ca investitorii să vadă care este costul uh, regulamentului, să se înțeleagă și cât plătesc pentru compensarea ulterioară. Deci când cumpără o investiție, nu ar trebui să fie prostit să cumpere mai mult decât au nevoie, însă ce mă îngrijorează e nivelul mai mare pentru compensare. Pentru London, pentru Frankfurt și alte state mari e ok, însă alte state sunt uh, îngrijorate de concentrarea produselor financiare în alte locuri. Pentru Londra e bine, însă pentru alții nu. De aceea mă voi abține și sper ca la trialog să se discute așa cum trebuie pe această temă. Vă mulțumesc, domnul Molzer. Vă mulțumesc, doamnă președinte piețele financiare și titlurile de valoare tranzacționate devin tot mai complexe și mai eh, puțin transparente. Acest lucru nu privește doar pe micii investitori, Eh, criza financiar-economică din Statele Unite ne-a arătat că nici măcar băncile nu au știut la un moment dat ce au cumpărat eh, și la ce riscuri. Tocmai de aceea, eh, limitarea unor practici de tranzacționare, cum ar fi interzicerea vânzării în lipsă, ar putea să inducă o schimbare. Modificarea directivei eh, trebuie să, fie, să se orienteze după principiile protecției eh, consumatorului. Și tocmai de aceea salutăm eh, propunerile de amendare a textului Comisiei. Trebuie să existe certitudine juridică și previzibilitate pentru consumator, pentru micul investitori și trebuie să existe o protecție comună pentru toate tipurile de eh, participanți la această piață. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Domnul comisar are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mă adresez domnului Bodu. Și foarte pe scurt, aș dori să îi spun eh, care este punctul meu de vedere. Aș dori să vă spun uh, că sunt foarte interesat de ceea ce mi-ați spus. Sigur, domnule Bodu, există diferențe între garantarea depozitelor și compensațiile pentru investitori pe de altă parte, dar spuneam că dacă ar exista o finanțare suficientă, atunci aș fi în favoarea alinierii despre care vorbea și doamna Beres. Uh, domnule Gozes, da, este în regulă această extindere la OPCVM-uri. Uh, eu uh, am luat în considerare rezervele Parlamentului pe această chestiune. Cred că ar fi util ca introducerea în câmpul de aplicare a directivei să fie prevăzută pentru aceste instrumente. Noi am încercat să, am încercat să ne convingem unii pe ceilalți de acest lucru în timpul discuțiilor noastre. De asemenea, domnule Gozes, cred că trebuie ca toți investitorii să fie plasați pe picior de egalitate și vă mulțumesc că ați subliniat încă o dată necesitatea de a proteja în mod corespunzător investitorii, așa cum spuneam și domnul Mölzner. Doamna Beres spune un lucru pe care am insistat și eu în pachetul global în care este încadrat acest text. Nu suntem uh, la capătul unui drum, din potrivă, mai avem uh, multe de făcut și cred că um, Textul viitor va fi o ocazie suplimentară de a trage învățămintele din cazul Madoff. Aș vrea să vă menționez două aspecte care m-au interesat foarte mult. Acestea sunt chestiuni tehnice. Este vorba de includerea contractelor de asigurări. Cred că este un lucru bun. Uh, și aș vrea să vorbesc și despre problemele tehnice pe care le-ar putea prezenta această chestiune și pe care, bineînțeles, le iau în considerare și le iau în serios. Este vorba de îndatorarea excesivă la care au ajuns unele colectivități locale. Oricum, sunt foarte atent la această dezbatere și vom vedea cum vom gestiona această situație. În fine, și doamna Berez și domnul Gigold au vorbit despre acele consilieri uh, greșite sau bad advice. Este o chestiune care, după părerea mea, este legitimă. Și eu vreau, vreau să-i protejăm pe oameni Acum, dacă este instrumentul juridic adecvat, nu știu, este o chestiune de natură juridică diferită. Și uh, se poate, domnule Gigold, să avem o definiție coerentă, armonizată, cu privire la această noțiune de bad advice. Oricum, am înțeles insistențele dumneavoastră uh, și am văzut că există un acord destul de larg pe această temă, dar vom studia problema în lumina intervențiilor dumneavoastră de astăzi de care am luat act. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum îi dau cuvântul raportorului pentru a încheia această dezbatere. Vă mulțumesc, doamnă președinte. cum să vă spun, am încredere în piața liberă și în libera uh, putere de decizie a cetățenilor. Însă, în același timp, sunt și un om care are încredere în faptul că trebuie protejați toți consumatorii. Și tocmai din acest punct de vedere al protecției consumatorului, directiva aceasta este atât de importantă. Puteți să mă criticați ori în orice privință, dar aici, în privința asta, trebuie să fim de acord. Adică, investitorul normal, micul investitor, trebuie să știe că atunci când face o investiție este protejat. Este extrem de important, inclusiv pentru viitorul Europei, pentru că trebuie să existe încredere în uh, piețele uh, financiare. Domnul uh, Bani a vorbit despre OPCVM-uri, despre fonduri de finanțare. Eh, sigur, putem vorbi despre 0,3 dacă eh, trecem la pragul de 100 de mii. Sunt și eu de acord cu asta. Însă eh, Consiliul dorește mecanisme de finanțare mult mai modeste. Nu știu dacă putem să fim de acord cu așa ceva. Și eu cred că este rațional să includem OPCVM-urile uh, în MIFID și cumva o să uh, cădem de acord. Iar în ce privește consilierea greșită, și aici sper că se va putea ajunge până la urmă la un consens, la o soluție um, agreată de toată lumea pentru a oferi protecție tocmai în aceste zile investitorilor din Europa. În încheiere, doamnă președinte, vreau să-mi exprim mulțumesc, uh, să-mi exprim mulțumirile uh, domnului comisar și să le mulțumesc uh, doamnei Beres, domnului Gigol, domnului Gozes. Sper că în toamnă vom ajunge să încheiem dosarul. Președinta, mulțumesc că dezbaterea este încheiată, votul mâine la ora 16. Și acum trecem mai departe la raportul cu privire la Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție, raport al domnului eh, Coeio. Înainte de a începe, eh, vreau să vă spun că am, ne-am așteptat ca doamna comisar Malmström să ni se alăture, dar am înțeles